Bien, la séance est ouverte. Bună ziua, dragi colegi. Haideți să reluăm lucrările. Dragi colegi, știți foarte bine că reuniunea de astăzi este consacrată în întregime voturilor din uh, procedura bugetară pentru anul 2011, ultimele voturi care ne mai rămân. Aseară a avut loc o reuniune a coordonatorilor pentru a ajunge în cea mai mare măsură la un numitor comun asupra rezoluției care va însoți rezultatul voturilor, amendamentelor pentru 2011, ca să explice, ca să spun așa, uh, natura politică și sensul politic a acestor amendamente și apoi pentru a avea niște uh, explicații suplimentare pe care le trimitem Consiliului apropo de viitorul bugetului uh, Uniunii Europene dincolo de 2011. Deci, coordonatorii au ajuns la mai multe înțelegeri și cei doi raportori și eu însumi am participat din nou la conferința președinților ca să transmitem și deciziile coordonatorilor și acum, în urma discuțiilor de aseară și de azi dimineață, vă propunem amendamentele pe care le-ați primit. Sunt două volume cu amendamente, amendamentele bugetare, așa numite ori colecțiuni în limba franceză, deci... Și apoi, un alt caiet cu amendamentele la rezoluție. foarte bine. Toată lumea a primit cele două caiete și toată lumea uh, și are cartela de vot. Vă rog frumos să le țineți pregătite, pentru că s-ar putea să avem nevoie să verificăm voturile în cazul în care, așa cum aștept să se întâmple, nu vom avea unanimitate pentru amendamente. Începem cu amendamentele bugetare or colecțion. Mai întâi, amendamente cu privire la crearea de noi linii de cheltuieli, câte una per categorie de cheltuieli. Este o propunere cu caracter simbolic care corespunde noilor competențe ale Uniunii Europene derivate din Tratatul de la Lisabona. Apoi avem și amendamente în ce privește resursele. Înainte să începem votul, Salvador a cerut cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să spun câteva cuvinte. Toate amendamentele de la 4900 deci toate amendamentele a, a, în ce privește cheltuielile ar putea să fie votate în bloc, cred eu. Președintele, da, vă mulțumesc. Cred că există cereri pentru depuneri de amendamente orale din partea socialiștilor. Deci, din păcate, va trebui să le votăm unul câte unul. Amendamentul numărul 4900. Raportorul. Care este poziția raportorului? Raportorul este împotrivă. Deci cine este pentru? Scuze, spune președintele. A, există și un amendament oral. Dar este de natură tehnică. Credem că ar trebui să ștergem cuvântul sport la sportul e mai degrabă la 4903 decât la 4900. Deci putem considera că este un amendament uh, tehnic. Dacă amendamentul este adoptat, va fi automat adoptat și amendamentul oral. Deci, supun la vot amendamentul 4900. Cine este pentru? Împotrivă. Deci, verificăm. Vot electronic. Pardon Nu, no, tu, tu as... Tu as euh, qui Oh. <laughs> oui Bon, ok. Alors, le vote est ouvert. S-a deschis votul. Et on rajoutera euh, ce qu'il faut. Și vom adăuga voturile celor care nu și-au cartela. S-a închis votul. Șaptesprezece la 14, dar înțeleg că trebuie să mai adăugăm două voturi împotrivă din partea PPE și încă unul pentru, ceea ce înseamnă 18 voturi pentru, 16 împotriva. Amendamentul este adoptat. Continuăm. Amendamentul 4901. Putem să considerăm că votul este același? Da? Nu? Bun, supunem la vot. Vot electronic atunci, să reîncepem. Și vom face aceleași ajustări. S-a deschis votul. S-a închis votul. 17-14, même score. Același rezultat, 17 pentru, 14 împotrivă și în realitate 18 la 16. Foarte bine, amendamentul 4902. S-a deschis votul. S-a închis votul. Șaptesprezece pentru 13 împotriva, deci în realitate 18 la 15 se adoptă și acest amendament. Trecem la 4903. Deci aici revenim la termenul sport. S-a deschis votul. S-a închis votul. 17 voturi pentru, 16 împotrivă, ceea ce înseamnă 18 la 18 amendamentul este respins. Am numărat-o, spune președintele. Putem să reluăm votul dacă doriți. Mi se spune că avem o persoană în plus de la vers. da, dar n-a votat. Deci trei persoane nu și-au cartela de vot, două au votat împotrivă, una, doamna Durand, a votat pentru. În acest caz avem 18 voturi atât pentru cât și împotriva. Având în vedere egalitatea, amendamentul se respinge. Domnul Haglund, doreați să spuneți ceva? Da, domnule președinte, vă rog frumos să clarificați situația. Care sunt cele trei persoane care nu și-au cartela de vot la ele? Sidonia și Salvador și doamna Duran. Îmi pare rău. Deci, 4903 este respins. Trecem la 4904. Cine este pentru? S-a deschis votul. Goran, aveai un amendament oral. Deci n-am deschis încă votul. Îi dau cuvântul lui Goran. Da, aceeași modificare ca să fim coerenți cu denumirea rubricelor. Vrem să ștergem uh, Serviciul uh, European de Acțiune Externă de aici. Cum spuneam, ca să fim coerenți cu denumirea uh, rubricilor. Așadar, spune președintele, supun la vot amendamentul modificat de amendamentul oral. S-a deschis votul. S-a închis votul. Deci, cu un vot diferență, amendamentul a obținut majoritatea, pentru că avem 17 la 13. Ceea ce înseamnă că din această serie, patru amendamente au fost adoptate și unul a fost respins deocamdată. Dar să nu uităm că orice amendament care a fost uh, respins în Comisia de Bugete poate să fie reprezentat de un grup politic la plenară. Continuăm cu votul amendamentelor bugetare, așa numite or colecțion, cu amendamentele care se referă la venituri, la resurse. Și aici îmi pare rău, nu cred că putem să votăm în bloc, pentru că există amendamente orale din partea socialiștilor. Nu-i așa, Goran? Intervenție fără microfon. Credem că ar fi corect să se spună că garanția pentru uh, pe care le oferă mecanismul de stabilitate financiară nu este numai pentru creditele pentru angajamente, ci și pentru creditele pentru plăți. Dacă acest lucru este acceptat, uh, atunci putem să votăm restul în bloc. Vă mulțumesc. Mi se spune însă că ați mai avea un amendament oral la 4908. Îmi cer scuze, spune domnul Fan. Modificarea este valabilă atât pentru 4907 cât și pentru 4908. A. Atunci, spune președintele, vreți să adăugați credite de angajament și nu numai credite de plată. Deci, votăm în bloc amendamentele 49, 05, 4906, 4907 și 4908. Raportorul este pentru. Acum cine este pentru? Vă mulțumesc. Împotrivă. Abțineri. Avem o largă majoritate. Aceste amendamente sunt așadar adoptate în bloc. Deci am terminat cu caietul amendamentelor or colecțion. Ajungem acum la lista de vot a amendamentelor la proiectul de rezoluție al raportorului. Încă nu s-a rezolvat problema cartelelor lipsă. Vous avez le, tous le cahier. Toată lumea are documentul. Amendamentul de compromis al raportorului. Da, Găran. Îmi cer scuze că întrerup din nou votul, dar avem și amendamentul privind taxa pe tranzacțiile financiare pe care nu l-am retras. Sorry. Îmi pare rău, într-adevăr, așa este. Înainte de a începe amendamentele de la rezoluție, socialiștii au dorit să mențină amendamentul lor referitor la resursele pentru crearea unei taxe pe tranzacțiile financiare. Aveți asta în documentul de vot. Ce părere are raportorul? Raportorul e împotrivă. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Majoritatea împotrivă. Amendamentul este respins de Comisia Bugete, dar ca orice amendament examinat în Comisia Bugete, dacă autorii doresc să o facă, pot să îl prezinte în plenară din nou. Haideți să votăm acum amendamentele la rezoluție. Încep cu compromisul A mare al raportorului. Pentru. Compromis. Mulțumesc. Împotrivă. 1. Abțineri o abținere, se adoptă. Dar acesta nu acoperă, acoperă următoarele două amendamente. Amendamentul 1 al lui Anne Jensen pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2 este caduc. Amendamentele 3 și 4 sunt identice. Raportorul e împotrivă. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. La fel, amendamentele 5 și 6 sunt identice. Dar raportorul e împotrivă. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se resping. Amendamentul 7. Raportorul e împotrivă. Pentru. Verificăm. S-a deschis votul. Și verzii ce fac? Sunt pentru sau împotrivă? S-a închis votul. S-a închis votul. 20 pentru plus 1, 17 împotrivă plus 2. 21 la 19, amendamentul se adoptă. Amendamentul doamnei Vertman, însoțit de un amendament oral. Domnul Haglund. Domnule președinte, practic, uh, unele persoane și-au primit cartelele de vot. <coughs> Unele persoane tocmai și-au primit cartelele de vot, deci nu cred că e cazul să mai adăugăm încă doi care votează. Très bien, effectivement. Euh, où est-ce qu'on en est sur... Deci care e situația cartelelor de vot? Doamna Durand, foarte bine, din partea PPE, tot n-aveți cartelele. Pardon Tu l'as Bon. Ah, Donc finalement, ça ne change pas le vote qui vient intervenir. Deci votul pe care tocmai l-am realizat nu se modifică, dar e important pentru viitor. Mulțumesc, domnule Haglund. Deci numai raportoarea nu are cartele de vot acum. Fermecător, fermecător. Este privilegiul raportoarei care va schimba votul. Supun la vot cu această precizare amendamentul doamnei Vergman cu un amendament oral pe care îl aveți în față. Raportorul e împotrivă. Pentru. Haideți să votăm. Îmi pare rău. Vot electronic. Deschid votul electronic. Tout le monde a voté, je ferme. S'a votat, închid votul electronic. Pour 22 15 pentru, 22 de voturi împotrivă. Se respinge. compromisul B mare cu un amendament oral și compromisul C mare. Poate le votăm în bloc pe amândouă, sunteți de acord? Foarte bine, cu amendamentul oral, cu tot. Pentru. Mulțumesc. Împotrivă. Abțineri. Ambele compromisuri sunt adoptate. 9 și 10. Amendamente identice. Raportorul e împotrivă. Pentru. Vot electronic. La 9 și 10. Vot electronic. S-a deschis votul. și adăugăm un vot împotrivă, pentru că raportorul e împotrivă. pentru, 19 plus 1 împotrivă, deci se respinge. Amendamentul 11 și amendamentul 12 identice, raportorului împotrivă, pentru, împotrivă, abțineri, iată că majoritatea este împotrivă, se resping. Amendamentul 13. Pentru. Grupul lui James Ellis și câțiva prieteni. Împotrivă. Majoritatea abțineri se respinge. Trebuie să votăm acum 14. Am, raportorul e pentru, pentru. Împotrivă. <coughs> Abțineri se adoptă. Compromisul de mare al raportorului pentru. Mulțumesc. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 15 și 16 sunt caduce, trebuie să votăm 17. Helga Trupel. Raportorul e pentru, pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 18. Portaș. Raportorul este împotrivă. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 19. Portaș. Care dorește ștergerea unor termeni. Pentru. Supun la vot electronic 19-le. Să deschizi votul. Toată lumea votează, toată lumea a votat. S-a închis votul. Sunt 14 pentru, 26 plus 1 împotrivă, se respinge. 20 Hartong pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 21 Cardia Sabal, raportorul pentru, pentru, împotrivă, abține, <coughs> se adoptă. 22 porta și retras, nu mai vorbim despre el, 23 Hartong, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 24. Portaș. Nu e retras. Raportorul e împotrivă. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 25. Vot pe părți. Aveți pe listă cele două părți. Prima parte, pentru. Vot electronic la prima parte la 25. S-a deschis votul. Și adăugăm un vot împotrivă, pentru că raportorul e împotrivă. S-a închis votul. 23 pentru, 17 plus 1 împotrivă, 18 se adoptă. Partea a doua. Raportorul este pentru, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 26. Goran Ferm. Raportorul e pentru. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 27. Pentru. Raportorul e pentru. Mulțumesc. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 28. Vertman. Pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. Trecem la amendamentul E mare de compromis al raportorului. Pentru. Înainte de a vota, domnul Portaș a cerut cuvântul. Am o propunere. Am făcut o propunere de rezolvație alternativă și cred că trebuie să fie votată înainte, pentru că este mai limitată. Cu emenda oral. e un emenda oral. E vorba de un amendament oral. Nous, nous avons pris comme méthode depuis le début de faire voter d'abord de la bun început am votat pe metoda amendamentelor de compromis ca să meargă mai repede. Vom vedea la vot dacă compromisul e respins, atunci votăm celelalte amendamente. Dacă nu cumva doriți să prezentați un amendament oral. Da, asta e. Păi ziceți așa.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 properly eh, scheduled and with effect until 2013. Finally, urges the Council to take full account and is the same for the, the amendment. Bien, je vous remercie, Madame le rapporteur. Mulțumesc, doamna raportor. Uh, I listened carefully. Uh... Am ascultat cu mare atenție, însă nu susțin acest amendament oral. Am ajuns la un consens ieri la reuniunea coordonatorilor și nu pot susține acest amendament. Bien, alors, euh, je fais vot... Bun, haideți să votăm întâi amendamentul oral. Pentru. GUE, împotrivă. Celelalte grupuri abțineri se respinge. Compromisul fără amendamentul oral pentru. Mulțumesc, împotrivă. Abțineri se adoptă. nu acoperă 29 pe care îl vom vota în două părți. Prima parte, raportorul este pentru, pentru, împotrivă, abțineri, prima parte se adoptă. A doua parte, raportorul este împotrivă. Pentru, împotrivă, abțineri, majoritatea împotrivă. A doua parte nu se adoptă. 30 este acoperit. 31 Harton raportorul împotrivă, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul F al raportorului, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 32. Raportorul este împotrivă. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Majoritatea de dreapta e împotrivă. 33. Hartung. Raportorul e împotrivă. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 34. James Ellis. Raportorul este împotrivă. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Iată că liberalii sunt împărțiți. Toată lumea a remarcat asta. 35. Portaș. Raportorul este împotrivă. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 36. Portaș. Raportorul este împotrivă. Pentru. Vot electronic. Cred că o să avem surpriză. Le vot est ouvert, le vote est clos. S-a deschis votul, s-a închis votul. Donc, 18... 18 pentru, 21 împotrivă, plus 1 se respinge. 37. Alvaro. Raportorul este pentru. Pentru. Mulțumesc, împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 38. Ferm. Raportorul e pentru, pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 39 este caduc. Prima parte, de fapt, de la 39 este caducă, dar trebuie să votăm a doua parte. Raportorul este împotrivă. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 40, Alvaro. Raportorul e împotrivă. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 41, Riche. Raportorul pentru. Pentru. Abțin. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă felicitări domnului Riche și colegilor lui. 42. Raportorul e împotrivă. E vorba de o adăugire la 41. Pentru, împotrivă, abțineri, majoritatea de dreapta este împotrivă și deci amendamentul se respinge. 43. Alvaro, raportorul este pentru. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă amenda, un amendament al raportorului, oral, ca să înlocuim XX cu 47 de milioane la alinatul 18 pentru, împotrivă, abțineri, e un amendament aproape tehnic, dar se adoptă în orice caz. Mai avem trei amendamente la același aliniat care sunt compatibile. 44. Raportorul e împotrivă. Pentru. Împotrivă. Abțineri? Se respinge. 45. În două părți. Prima parte. Raportorul este pentru. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă cu o altă majoritate și a doua parte. 46. Portaș. Raportorul e împotrivă. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 47. Portaș susținut de raportor. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 48. Alvaro. Raportorul este împotrivă. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Centr centrul era pentru. 49. Alvaro. Raportorul e împotrivă. Pentru. Vot electronic. Supun la vot electronic 49. vot. S-a deschis votul. Le vot e clos. S-a închis votul. Le vote est clos. 23 pour, 16 plus... 23 pentru, 17 împotrivă, se adoptă. 50, James Ellis. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că se respinge. 51. Raportorul este pentru, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 52. Raportorul este împotrivă, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Cincizeci identic cu 54 și raportorul e împotrivă pentru vot electronic diferente. În tot cas, les blocs... Pentru că este o altă majoritate. S-a deci închis votul. 21 pentru, 18 plus 1 împotrivă și deci se adoptă. Aceste două amendamente identice. 55, portaș. Raportorul este împotrivă, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 56, Raportorul este împotrivă. Pentru. Împotrivă. Haideți mai bine să votăm electronic, pentru că situația politică e complicată. S-a deschis votul. S-a închis votul. 18 pentru, 19 plus 1, deci 20, împotrivă, se respinge. 57 în două părți. Prima parte de la Should Be până la Landscapes. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Majoritatea este pentru. A doua parte până la Water Resources. Cine dorește să introducem și acest text pentru Deschid votul electronic. S-a deschis votul. Toată lumea a votat, s-a închis votul. Șaptesprezece pentru 22 plus 1 împotrivă. A doua parte se respinge. 58 al domnului Haglund. Raportorul este pentru cu un amendament oral din partea ALDE, care ar dori ca acest, amenda, ca acest alineat să fie trecut la 22A, cred că ați văzut, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 59. Raportorul este împotrivă. Pentru. Vot electronic. S-a deschis votul. Euh, le vot est clos. S-a închis votul. Douăzeci pentru, 18 plus 1 împotrivă, se adoptă. 60. Helga Trupel. Raportorul este împotrivă. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 61 de Madame Andrea. 61 al doamnei Andreasen. Raportorul e împotrivă. Cine este pentru? Mulțumesc, împotrivă. Mulțumesc, abțineri. Se respinge. 62 al domnului Portaș. Raportorul e împotrivă. Cine e pentru? Mulțumesc, împotrivă. Mulțumesc, abțineri. Se respinge. 65 al domnului Alvaro. Raportorul e împotrivă. Cine e pentru? Mulțumesc, împotrivă. Abțineri. Se respinge. 63 al doamnei Jensen cu un amendament oral care înlocuiește Exceptional Funding for cu Specific Market Support Measure in. Îl aveți pe listă. Raportorul e împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă. Mulțumesc. Abțineri. Prima parte e respinsă. De fapt, nu e, există o primă parte, se scuză președintele, era un amendament oral. E respins. 64, doamna Trupel. Raportorul e împotrivă. Cine e pentru? Verzi? Foarte izolați. Împotrivă. Celelalte culori ale curcubeului. Abțineri. Se respinge. 66, Grand Ferm. Raportorul e împotrivă. Cine e pentru? Deschidere. Uh, deschidem votul electronic. Le vot e clos. S-a închis votul. 17 voturi pentru, 21 plus 1 împotrivă, se respinge. 67 al domnului Hartong. Raportorul e împotrivă. Cine este pentru? Mulțumesc, împotrivă, mulțumesc, abțineri, se respinge. 68 al domnului Charti Makakis. Raportorul e pentru. Cine e pentru? Mulțumesc, împotrivă. Sunt doar socialiștii, abțineri, se adoptă. 69 al lui Göran Ferm. Raportorul e împotrivă. Cine e pentru? Vot electronic. S-a deschis votul. Deci votăm amendamentul 69. S-a deschis votul. Iuta a votat. S-a închis votul. Nouăsprezece pentru, 21 împotrivă, se respinge, deci. 70 al doamnei Triple, care vrea să uh, elimine ceva, raportul e împotrivă. Trebuie să votăm electronic. Deci votăm amendamentul 70 prin vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Suspens total. 20 la 20 plus 1, deci se respinge. Da, Olga, ai obținut rezultate foarte bune. Ești pe calea cea bună. Vedem dacă 71 obține același rezultat. Raportorul e împotrivă. Din nou votăm electronic. Îi acordăm Helgei o a doua șansă. Ok. Donc, euh, on me dit que je n'ai plus le droit de voter. Euh, le vote est clos. Mi se spune că nu mai am voie să votez. S-a închis votul. S-a închis votul. de această dată uh, se votează, se adoptă. Bravo, Helga. Trecem la 72, uh, domnul Portaș. Raportorul e împotrivă. Cine e pentru? Mulțumesc, împotrivă. Abțineri, se respinge. 73, al lui Gioran Ferm. Raportorul e împotrivă. Cine e pentru? Verificăm. Votăm electronic direct. Deschidem votul electronic. J'ouvre le vote électronique. Tout le monde a voté, je ferme le vote électronique. S-a închis votul electronic. 19 la 19 plus 1 se respinge. 74 al domnului Șumaschi, raportorului pentru. Cine e pentru? Împotrivă? Socialiștii? Abțineri? Se adoptă. 75. Helga Trupper, raportorul e împotrivă. Cine e pentru? Votăm electronic. S-a deschis votul. 75. Pa. Le vot e clos. S-a închis votul. 20 la 20 plus 1. În orice caz, 20 la 20 înseamnă că se respinge. 76 al domnului Alvaro. Raportorul e pentru. Cine e pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 77 al domnului Alvaro, de această dată raportorul fiind împotrivă. Cine este pentru? Votăm electronic. S-a deschis votul. Votăm amendamentul 77. Vot electronic. Le vot e clos. S-a închis votul. 21 pentru, 20 împotrivă, se adoptă de această dată. 78 al domnului Portaș. Raportorul e împotrivă. Cine e pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 79 al lui Gioran Ferm. Raportorul e împotrivă. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 80. Gioran Ferm. Raportorul este de asemenea pentru. Cine e pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 81 al domnului Hartong. Raportorul e împotrivă. Cine e pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Mulțumesc. Abține. Se respinge. 82 al domnului Portaș. Raportorul e pentru. E împotrivă, îmi cer scuze. Cine e pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Mulțumesc. Abțineri. Se respinge. 83. Gheran Ferm. Raportorul e pentru. Cine e pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 84 e compatibil cu 83 ul al doamnei Jensen. Raportorul e pentru. Cine e pentru? Împotrivă. Mulțumesc. Abțineri. Se adoptă de asemenea. 85 al lui Ioran Ferm. Raportorul este pentru. Cine e pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Mulțumesc. Abțineri. Se adoptă. 86 a fost retras. 87 al Helgei Trupel. Raportorul e împotrivă. Cine e pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Mulțumesc. Abțineri. În ciuda sprijinului GUE, acest amendament e respins. 88 al domnului Casulides și al lui Reimer Böge. Raportorul e pentru. Cine e pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Mulțumesc. Abțineri. Se adoptă. 89 al domnului Portaș. Raportorul e împotrivă. Cine e pentru? Domnul Portaș amendamentul dumneavoastră, vă rog. Împotrivă. Toată lumea aproape. Se respinge. 90, doamna Vertman, raportorul e împotrivă. Cine e pentru? Mulțumesc. Sunteți pentru Iuta. Foarte bine, foarte bine. Împotrivă? Abțineri? Se respinge în ciuda sprijinului acordat de prima vicepreședintă. 91 al doamnei Grălie, raportorul e pentru. Împotrivă? Mulțumesc. Abțineri? Se adoptă. 99, 92 lui Ellis. Raportorii împotrivă. Cine e pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 93 al domnului Vogan. Raportorul e pentru. Cine e pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Votăm electronic. 93, votăm 93, raportorul e pentru. Îmi cer scuze, spune președintele. Am trecut la o altă secțiune, deci raportorul nu mai este același. Deci raportorul de această dată este Helga. Mă, uit la, mă uitam la Sidonia și consta, am constatat că Sidonia votează împotrivă. Raportoarea e acum Helga, schimbăm, trecem la etapa următoare, supun la vot, raportorul e pentru 93. Însă evident că părerile sunt împărțite, deci votăm electronic. Alors je le ferme, puisqu'il était déjà ouvert. Îl închid pentru că votul fusese deschis. 20-20. 20 la 20. E respins. 21, da. Sidonia nu mai votează, deci. Și votez eu, bun, foarte bine. Deci de acum încolo ne bazăm pe uh, votul electronic, pentru că toată lumea votează electronic și eu votez ca și Sidonia. Sau Gariga, Salvador. Salvador, sigur. 94 al domnului Vogan. Raportorul de această dată este împotrivă. Cine este pentru? Votăm electronic, cred. A deschis votul și s-a închis votul. Nu mai trebuie să facem nicio modificare. 27 pentru, 25 împotrivă, se respinge. 95 al domnului Van Dalen și Bocros. Nu știu ce dorește raportoarea. Ce părere are raportoarea? Vot liber? Free vote. Uh, în calitate de raportor, mă bazez pe înțelepciunea comitetului, dar ca verde am o opinie. Președintele, vă bazați prea mult pe opinia noastră, dar, bineînțeles, președintele comisiei nu poate decât să vă susțină. Cine este pentru acest amendament pe marginea căruia raportorul ne dă libertate de alegere împotrivă, abțineri, în înțelepciunea sa, Comisia de Bugete respinge acest amendament. Domnul Eles. Aș dori să spun, domnule președinte, că următorul amendament nu va fi acceptat de această dată. Știu că raportoarea a votat să votăm împotrivă, dar la un moment dat ar trebui totuși să ne împăcăm cu faptul că birourile Parlamentului European din statele membre ne uh, costă prea mult. E un anacronism și la un moment dat ar trebui să rezolvăm această problemă. Mulțumesc, luăm act de observația dumneavoastră. 96, raportorul este împotrivă. Cine e pentru? Mulțumesc. Din motivele indicate, împotrivă. Abțineri, se respinge. 97, James Ellis. Raportorul e pentru. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge, de asemenea. 98 al domnului Vogel, Raportorul e împotrivă. Cine e pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Mulțumesc. Abțineri. Se adoptă. 99. La 99 al doamnei Vertman e un amendament oral al domnului Alvaro. Din câte înțeleg care este re... intenția raportoarei, dar poate că doamna Vetman ar fi de acord să uh, înlocuim requests, cu, uh, demands cu requests. Cere și nu solicită. Doamna Vetman ne uh, lasă să înțelegem că sunt, e de acord cu acest amendament. Da, e o formulare mai diplomată. Ce, ce crede raportorul? E pentru. Cine este pentru acest amendament cu amendamentul oral? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 100 al domnului Vogel. Raportorul e pentru. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Apare un fenomen meteorologic interesant. PP-ul a dispărut din sală. secretariatul îmi confirmă că n-a ridicat nimeni mâna sau poate că e un nor care se suprapune între prezidiu și partea din dreapta a sălii. Având în vedere acest fenomen meteo, acest amendament se adoptă. Putem să refacem votul în plenară. 101, doamna Andreasen. Vot liber. Încă o dată ne bazăm pe înțelepciunea comisiei noastre. Cine este pentru? De această dată turbulențe meteorologice în uh, cadrul grupului socialist. Le dăm 5 secunde ca să rezolve problema. Je remarque. Je remarque. Președintele constat fără a vrea să fac vreun uh, comentariu politic, constat că atunci când ne bazăm pe înțelepciune, socialiștii par să fie foarte tulburați, perturbați. eu, a fost, bineînțeles, o remarcă cu totul și cu totul neutră. Cine este pentru amendamentul doamnei Andreasen? Mulțumesc. Împotrivă. Abțineri? Lucrurile sunt foarte clare. Amendamentul e respins. James. 102 îl retrag. Pentru că domnul Bocros nu e aici, eu nu sunt de acord cu el, deci îl retrag. James Ellis își retrage semnătura. Eu reprezint ECR-ul, deci retrag amendamentul. James Ellis retrage amendamentul. Amendamentul 103 al domnului Portaș. Cine e pentru? <coughs> Nu. Îmi cer scuze, spune președintele. Votăm pe părți. Prima parte. Cine e pentru prima parte? Mulțumesc. Împotrivă. Mulțumesc, abțineri. Prima parte e respinsă. A doua parte, raportorul e împotrivă. Cine pentru? Mulțumesc, împotrivă. Mulțumesc. A doua parte e respinsă de asemenea. În fine, amendamentul 83, amendament oral a raportorului care v-a fost trimis. Doamnă raportor. Mulțumesc. Aș dori să citesc acest amendament la aliniatul 83.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 textul scris pe care Olga l-a citit v-a fost trimis. Domnul Fernandes. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Solicităm un vot pe părți la primul aliniat de la Recalls That până la Coming Years și a doua parte restul. Donc, le PPE demande... Foarte bine. PPE-ul dorește un vot pe părți pe, cele do- pe aceste două părți ale amendamentului. La prima parte, Uh, amendamentului oral. Cine e pentru? Prefer să votăm electronic. Deci votăm prima parte. Le vot est ouvert. Le... Deschis votul. S-a închis votul. 21 pentru, 17 împotrivă. Prima parte este adoptată. A doua parte, propusă de raportor, cine e pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă cu o majoritate mare. Ajungem astfel la votul final cu privire la raportul astfel modificat. Votăm electronic. Eu nu mai pot vota pentru că chiar, doamna, chiar și doamna raportor a făcut rost de cartela de vot. S-a deschis votul. Tout le monde a voté. Le vote est clos. 36 pour, 2 contre, 4 abstentions. Vive félicitations à nos deux rapporteurs. Bravo. Bien, ben mes chers collègues. Chers colegi, am reușit în timpul prevăzut. Vă rog să nu plecați, pentru că mai avem încă un vot micuț. Am reușit să introducem în votul nostru plus valoarea conferinței președinților. E o premieră mondială în procedura bugetară și, bineînțeles, că ne bucurăm de acest lucru. Acum, mai trebuie să votăm bugetul rectificativ numărul 3 din 2010, raportor Lașlo Surian. Cu toții aveți lista de vot. Domnul raportor, doriți cumva să luați cuvântul? Da, vă rog. Da, mulțumesc. Aș dori să votăm în bloc, având în vedere că raportorul sprijină toate aceste amendamente. Dacă sunt de acord și celelalte grupuri, putem vota în bloc. Mi se spune că liberalii doresc să votăm, doresc să votăm separat. Nu? Est-ce que... Non? Non? Ok. okay. Nu? E o greșeală. De această dată, liberalii par să, par să aibă probleme cu vremea. Votăm în bloc cele 8 amendamente la proiectul de buget reficativ 3 din 2010. Cine e pentru? Mulțumesc. Împotriva. Mulțumesc. Abțineri. Amendamentele sunt adoptate în bloc. Votul final pe marginea bugetului astfel modificat. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Două voturi împotrivă, nicio uh, abținere, toată lumea a votat pentru. Am terminat, deci. Acum, supunem la vot raportul Nu cunosc uh, titlul, dar coraportorii sunt Roberto Gualtieri, care a cerut cuvântul, îl voi da imediat, și Lașlo Surian. Domnul Gualtieri. Just to... Mulțumesc, aș dori să vă propun să votăm cele două avize ca anexă. To accept the two opinions as annex to the report. Yeah. Positively accept it. Uh, acceptăm, uh, deci pozitiv, votarea acestor avize ca anexă. Domnul E procedura obișnuită. Avizele sunt uh, trecute la anexă. Lașlo, dorești cuvântul? Încă o dată, dacă ceilalți sunt de acord, vă propun să votăm în bloc, având în vedere că raportorii sunt împotriva tuturor amendamentelor la conținutul, deci la partea pe conținut. Acordul a fost să facem acest uh, proiect rectificativ de buget neamendat. Avizul AFCO nu e un amendament, face parte din rezoluția noastră și sprijin într totul uh, această propunere de vot în bloc, sperând că comisia noastră va vota pentru. D'accord. May, may I have just, uh... o, încă o observație. Aș dori să spun că aceste idei sunt propunerea Ingei Gresle poate nu sunt pe placul tuturor, dar la procedura de descărcare va obține câștig de cauză. Dar aici nu e momentul ca să nu blocăm toată procedura. Après avoir entendu les deux rapporteurs, sur leur... După ce i-am auzit pe raportori, vă propun să votăm în bloc cele cinci amendamente bugetare la propunerea lor. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri? Aceste amendamente sunt respinse. Cu privire la rezoluție, se consideră că toate aliniatele AFCO au fost preluate. Verificăm cine e pentru, împotrivă, abțineri. Într-adevăr, textul AFCO e considerat ca acoperit. Mai avem amendamentele de la cont și, și aici considerăm că aceste amendamente de la cont sunt toate în considerare. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Sunt acoperite. Votul final. Cine e pentru? Deci facem votul final acum. Mulțumesc. Împotrivă? Două voturi împotrivă. Abțineri? Nicio abținere. Deci, ca și înainte, unanimitate, două voturi împotrivă și uh, nicio abținere. Je vous remercie. Mulțumesc. Ingeborg Vesle ne-a cerut cuvântul pentru a ne spune cum stau negocierile cu Serviciul pentru Acțiune Externă. Vă rog, uh, dacă mai puteți sta încă 5 minute pentru a o asculta pe Inge. Îi mulțumim dinainte pentru rezumatul pe care ni-l face. Also, was heißt Verhandlungen? Wir hatten... Vă mulțumesc. Vreau să vorbesc despre rezultatul negocierilor. Am avut niște întâlniri de natură tehnică și am vrut să explicăm motivul pentru care au fost depuse amendamentele din partea comisiei noastre, plus amendamentele depuse la Comisia de Control Bugetar. Știți de altfel că uh, situația era destul de haotică. Din punctul nostru de vedere, toate aceste amendamente ar trebui să fie votate pentru că fiecare are rațiunea sa de a fi. Mai multe lucruri stau destul, erau destul de vagi în urma discuțiilor din comisia noastră și s-au cerut precizări, între timp lucrurile s-au limpezit un pic. Până în prezent, Consiliul nu avea neapărat o poziție uh, fermă, nu prea știa foarte bine ce dorea sau uh, ce credea despre amendamentele noastre. Ieri a avut loc o altă întâlnire și rezultatul este că Consiliul are rezerve asupra patru sau cinci amendamente, însă aceste reticențe par a fi ușor de disipat. Dacă le iau în ordine cronologică, mai întâi amendamentul lui Roberto Gualtieri, care este deosebit de important, uh, vorbește despre cheltuielile uh, pentru comunicare în domeniul politicii externe, Vrem să încercăm să propunem o soluție care să poată să fie acceptată de către Consiliu. Textul poate să pară uh, că are o nuanță agresivă, dar are meritul de a fi uh, clar și credem că Consiliul va putea să îl accepte. Ceea ce pare mai greu din rațiuni juridice este problema răspunderii șefilor de delegații, a diplomaților europeni. Arhitectura Serviciului European de Acțiune Externă, în care ai uh, diplomați care sunt detașați din uh, serviciile diplomatice ale statelor membre și care vor lucra pentru serviciul de acțiune externă, apoi ar putea să se întoarcă în țara lor de origine sau Uh, de diplomații care uh, sunt funcționari ai comisiei, deci, cum spuneam, lucrurile sunt puțin uh, complicate și apoi să nu uităm faptul că atunci, atâta timp cât lucrează în Serviciul European de Acțiune Externă, sunt răspunzători pentru ceea ce fac, sunt plătiți pentru asta, Există și o chestiune de imunitate, dar vrem să vedem cum toate aceste lucruri pot să se împace, dacă chiar este nevoie de imunitate. Și apoi cum putem să apărăm foarte bine interesele financiare ale Uniunii Europene, pentru că există o diferență între cei care sunt agenți contractuali și cei care fac efectiv parte din uh, comisie, pentru că sunt funcționarea acesteia. Deocamdată încă nu avem o soluție. Eu pot să înțeleg reticențele justificate uh, juridic, dar vom vedea cum va evolua situația. În ce privește auditorul intern? Noi ne dorim să existe un auditor, cum spuneam, să se facă un audit intern, mai ales în ce privește uh, contabilitatea. Este și dorința Comisiei Europene, de altfel. Consiliul ține foarte mult la neutralitatea bugetară și atât uh, comisia noastră cât și comisia de control bugetar ținem la acest uh, concept, dar lucrurile încă nu s-au așezat. Suntem încă la o etapă incipientă. Apoi, știm că vom acorda descărcarea, dar nu noi vom hotărâ bugetul. Și în ce privește bugetizarea, aici ne așteptam uh, să avem ezitări din partea Consiliului, dar uh, Spre surprinderea noastră, ei au dat undă verde acestui amendament. Ni s-a spus, am putea accepta să uh, facem mai multe decât în trecut. Știu că Reimer Böge se ocupă de uh, raportul despre perspectiva financiară plurianuală, deci am putea să cerem comisiei să bugetizeze mai mult în următoarele perspective financiare. Și apoi am putea să cerem un calendar mai precis, nu să se tot amâne până la calendele grecești această discuție. Deci eu cred că am putea să obținem o concesie din partea statelor membre în această privință. Nu știu dacă am spus tot. Avem nevoie oricum de uh, uh, trialog. Nu vom reuși să punem totul la punct până luni. Deocamdată discuțiile sunt mai degrabă purtate la un nivel tehnic, însă ele sunt deosebit de utile pentru că ne permite să ne eliberăm puțin de presiunea uh, um, politică în jurul acestei chestiuni. Niciodată nu s-a spus că acești ambasadori ar trebui să dea seama în fața noastră. Știm foarte bine uh, că uh, comisia este cea uh, față de care acești ambasadori vor fi uh, uh, răspuns, răspunzători. Noi nu vrem să uh, îi luăm comisiei această competență. Însă am încercat să găsim o formulă care să convină tuturora se vorbea până acum de o statement of assurance, o declarație pe care, din punctul nostru de vedere, șefii de delegații nu ar putea să o facă. În schimb, ar putea să facă să redacteze o scrisoare în care să ne dea o serie de informații care, din punct de vedere juridic, pot să fie comunicate Parlamentului European. Știu că atât prietenii noștri de la Consiliu cât și de la Serviciul European de Acțiune Externă împărtășesc această idee. Ambasadorii, șefii de delegații vor trebui să știe că uh, răspunderea legată de finanțe face parte din misiunea lor. Noi insistăm ca toate reprezentanțele europene să Um, ia lucrurile foarte în serios și să dea de înțeles uh, viitorilor ambasadori, șef de delegații, care uh, le sunt uh, răspunderile. Deci eu cred că putem să ajungem la un acord, însă eu nu mă aștept să ajungem la un acord în prima lectură. Eu cred că sunt destul de uh, chitibușară și prefer să am un rezultat concret de foarte bună calitate, mai degrabă decât un rezultat obținut în pripă. De aceea nu vreau să renunț la niciun amendament. Îți mulțumesc, Inge, pentru această prezentare foarte clară, spune domnul președinte. Și așa cum a spus și Inge, acesta este unul din numeroasele subiecte care vor fi abordate cu ocazia trialogului de lunea viitoare. Vom putea astfel să clarificăm lucrurile la Consiliu și să transmitem aceste lucrări apoi la un nivel politic mai avansat. Domnule Gualtieri, doreați să spuneți ceva? Nu, doream doar să îi mulțumesc uh, colegei Gresle <laughs> pentru prezentarea sa. Și pentru a spune că sunt absolut de acord cu strategia dumneiei, o sprijin și îmi doresc ca la trialog Consiliul să fie de acord să trecem la faza operativă a Serviciului European de Acțiune Externă. Ca să atingem acest obiectiv, intrarea în funcție a serviciului înainte de sfârșitul lunii decembrie. Vă mulțumesc! spune președintele. Ne-am încheiat lucrările, ne bucurăm. Vreau să mulțumesc secretariatului și tuturor colaboratorilor uh, Comisiei Bugete, colaboratorilor de la grupurile politice, mai ales pentru ajutorul prețios adus celor doi raportori. Vă urez o dihnă plăcută, ați meritat-o din plin în timpul acestui weekend și mai ales raportorului PP. Vă mulțumesc, uh, suspendăm ședința.